So if colleagues could maybe, maybe take their seats now. Dragi colegi, vă rog să luați loc, în așa fel încât să putem începe ședința noastră extraordinară a Comisiei DV. Dragi prieteni, dragi colegi, sunt încântată să avem această ședință astăzi aici la Bruxelles, pentru că astăzi, alături de noi, avem un invitat, domnul dr. Denis Mukwege, care este laureatul premiului Saharov pentru anul 2014. Domnul dr. Mukwege este un om extraordinar care, face, care conduce un spital extraordinar în estul Republicii Democratice Congo. Am avut privilegiul să vizitez acest spital acum o lună de zile și am observat cum lucrează în niște circunstanțe extrem de grele cât de dedicat este pentru a îngriji femei și copii care au fost victime ale unor violențe în conflictul din această regiune. Domnul Mukwege a venit astăzi să ne vorbească despre Estul Congo, să ne vorbească despre provocările imense cu care se confruntă acea regiune a lumii, provocări referitoare la dezvoltare, comisia noastră, domnule doctor, este responsabilă pentru asistența pentru dezvoltare, Direcția Generală DEFCO și pentru ajutor umanitar. Și știu că spitalul dumneavoastră Panzi, am discutat deja despre acest lucru, Uh, felul în care funcționează acest spital, fundația dumneavoastră și felul în care Uniunea Europeană ar putea să facă mai multe pentru a vă ajuta în munca extraordinară pe care o depuneți. Așa că suntem gata să vă ascultăm despre felul în care uh, funcționează acest spital, munca dumneavoastră, fundația. E clar că e vorba de vremuri grele în estul Congo și în regiunea Marilor Lacuri. Vor fi alegeri în curând în Republica Democrată Congo în următoarele luni. În Burundi și în Uganda de asemenea și e clar că există acum foarte mare, multe așteptări. Există alegeri locale care sunt prevăzute un pic mai târziu anul acesta și alegeri prezidențiale în 2016. Deci e clar că e vorba de o perioadă cu multă nesiguranță și noi ca și oameni politici, ca și deputați, sunt, ne dorim să avem alegeri care să se desfășoare în mod calm și care să ducă la o adevărată democrație, în așa fel încât cetă- cetățenii să poată fi auziți. Domnule Mukwege, dumneavoastră ne-ați uh, făcut deja un discurs foarte emoționant în uh, Parlament în luna noiembrie. Știu că v-ați confruntat și cu dificultăți la nivel personal și că siguranța dumneavoastră a fost pusă în pericol, având în vedere munca pe care o depuneți. Așa că sunt foarte încântată de prezența dumneavoastră astăzi aici și, și am aflat că ați și participat la zile deschise ale, ale Uniunii Europene. Uh, există și o activitate organizată în această seară pentru laureații premiului Saharov. Doamna Cech este cea care se ocupă de acest, de acest eveniment și astăzi este o ședință comună între Comisia DV, dar și adunarea parlamentară a țărilor act ue Așa că sunt încântată să fiu alături de lui Michel, care este președintele acestei delegații și al adunării interparlamentare mixte țări ACP-UE și am să rog mai întâi să ia cuvântul înainte de a da cuvântul invitatului nostru, domnului dr. Mukwege. Lui Michel, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimate domnule doctor Mukwege, dragi colegi, stimați prieteni, dragi invitați, doctorul Mukwege nu mai trebuie să fie prezentat pentru că știm cu toții că reprezintă un adevărat model, model de angajament, de curaj, o forță care de fapt ne impune respect și admirație și este un martor al acestui secol și va contribui la istorie pentru a cita ceea ce spunea Margherite Ursenar, e clar că e vorba de unul dintre acei piloni adevărate istorii care se construiește zi de zi. E vorba de adevărată luptă în care dă dovadă de un angajament și de o hotărâre aprigă pentru a lupta împotriva tenebrelor, împotriva obscurantismului, în favoarea vieții, pentru demnitatea celor lăsați deoparte și uitați și nu știu dacă este conștient de faptul că am reușit să procur o carte, și anume, intitulată Cei 100 de eroi ai secolului și figurează în această carte, în această listă a celor 100 de personalități care au marcat secolul nostru. Mi s-a părut extraordinar acest lucru și în mod clar foarte, foarte meritat. A primit nenumărate premii care sunt uh, care reprezintă de fapt un omagiu muncii sale. Știm că este pastor, este ginecolog, este medic, este fondator și director al uh, Spitalului Panzi în Bukavu. Este de asemenea și solist, un umanist, atât care aduce onoare atât Africii cât și întregii lumi. Și ceea ce mă uimește pe mine este capacitatea sa extraordinară de a-i asculta pe cei care sunt cei mai sărași, cei mai slabi, de a asculta aceste femei, victimele ale uh, violențelor sexuale, a surorilor, a cumnatelor, care să nu mai au niciun fel de viitor, nu mai au niciun fel de speranță și de multe ori chiar nu mai au niciun fel de drept de a exista. El îngrijește corpurile și pansează inimile și încearcă de fiecare dată să uh, încearcă de fiecare dată să renască acea speranță în inima fiecăruia. Așa cum s-a mai spus, valoarea unui om este mai ales capacitatea sa de a oferi și nu neapărat de a primi. Domnul doctor Mcvege este una dintre acele persoane care oferă multe, se luptă pentru a aduce lumină și pentru a elimina ura, violența, pentru a avea justiție și dreptate, pentru a pune capăt impunității, pentru a mobiliza societatea civilă, pentru a pune capăt unui gol juridic, unui vid juridic, care are o capacitate extraordinară de a mobiliza conștiințele. Și lupta sa este o luptă justă, și uh, e o adevărată forță care obligă opinia publică internațională să nu mai închidă ochii asupra ceea ce se întâmplă acolo în, re- în regiunea din estul Congo. Vreau să vă spun că ceea ce mă uimește pe mine este faptul că, de fapt, e un om de știință, pentru că la bază este un medic. Este un om de credință, pentru că este uh, convins, are acea credință care îl ghidează, este adevărată sursă de inspirație. Dar este mai ales un martor, un martor care trage de mânecă omul politic. Și de multe ori omul politic uită că, de fapt, politica pe care trebuie să o facă este o datorie, o datorie de ființă umană, ființă umană care are un loc privilegiat în societate, ca și martor, observator a ceea ce se întâmplă. Și, de fapt, Domnul doctor Mukwege este una dintre acele persoane care deranjează conștiința anumitor entități, anumitor organisme și, de altfel, pot să vă spun că, într-un fel sau altul, treziți și conștiința noastră oamenilor politici. Lucru deosebit de important, pentru că noi trebuie să fim în măsură să ne exprimăm compasiunea, evident, mai întâi verbală, la momentul potrivit, și să trecem și la fapte. Și cred că aveți această forță, această capacitate extraordinară de a deranja confortul în care se uh, găsește conștiința noastră și faptul că vi s-a acordat premiul Saharov. E clar că a fost o decizie luată cu mare majoritate în acest Parlament. Ați uh, devenit acum un adevărat prieten al uh, acestei instituții parlamentare și suntem gata să luptăm alături de dumneavoastră. Iată deci ceea ce doream să vă spun. Cred că mai mult decât oricând, Trebuie să ne dorim ca dumneavoastră să aveți ocazia să vă bucurați din, din ce în ce mai mult sprijin, așa fel încât să puteți, într-adevăr, să modificați realitatea și destinul acestor femei care sunt, așa cum spuneați dumneavoastră, a, sunt de fapt o adevărată, o adevărată pârghie utilizată în acest context de război și nu pot decât să vă felicit. Nu vreau să vorbesc prea mult, nu pot decât să vă exprim recunoștința și respectul tuturor parlamentarilor care sunt aici prezenți, să vă exprim de asemenea și admirația noastră și aș spune chiar fraternitatea noastră. Um, thank, thank you, um, Louis Michel. Mulțumim foarte mult, domnului Louis Michel. Dragi colegi, la mai văzut, înainte ați mai avut ocazia să vă întâlniți cu domnul Mukwege. Acum să-i dau cuvântul pentru a ne explica mai uh, pendelete, care este situația în regiunea sa și să vedem cum anume comisia noastră poate să susține munca depusă de fundația sa. Vă rog, aveți cuvântul. Mesdames, Messieurs les députés. Doamnelor și domnilor deputați, Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la această ședință extraordinară a Comisiei pentru Dezvoltarea Parlamentului European referitor la situația în Republica Democrată Congo. Eu sunt deosebit de emoționat pentru că, așa cum a spus Adinaur domnul lui Michel, sunt emoționat când văd solidaritatea de care dați dovadă și dorința dumneavoastră de a ne însoți într-o luptă în care uneori ne simțim destul de singuri. O luptă greu de dus. Pentru că facem acest lucru într-un context de intimidare și de amenințări permanente. Deși facem un lucru simplu, și anume ajutăm femeile care au fost victimele violențelor sexuale în Republica Democrată Congo. Și facem acest lucru pentru că suntem convinși că aceste femei au un rol în societate, au un loc ce le este uh, destinat în societate și merită să aibă acest loc. Pentru că nu ne putem imagina în țară precum Congo fără jumătate din populația sa, constituită de femei și tinere fete. Știm că nu poate să existe dezvoltare dacă nu avem pace și stabilitate. Și, într-adevăr, putem face foarte multe eforturi, putem investi, uh, putem face multe investiții, însă fără pace și stabilitate nu putem avea dezvoltare. Siguranța și respectarea drepturilor omului sunt, de fapt, precondiții indispensabile pentru toate eforturile întreprinse pentru a avea dezvoltare durabilă. În ceea ce privește Republica Democratică Congo, în 2013, am avut foarte multe speranțe în momentul în care s-a semnat acordul cadru de la Addis Abeba pentru pace, securitate și cooperare în Republica Democratică Congo și în regiunea Marilor Lacuri. Iar Uniunea Europeană a fost garant al acestui acord. Acest angajament care era politic, care era diplomatic, se bizuia pe comunitatea internațională pentru a găsi cauzele profunde de instabilitate care afectează estul Congo de peste 20 de ani. Și acest acord era combinat cu o strategie pentru pace și pentru dezvoltare și asta cu sprijinul băncii mondiale. La momentul respectiv am simțit că exista un elan, o speranță. Ori astăzi constatăm că acest acord este pus sub semnul întrebării și asta din cauza a două lucruri. Mai întâi, o deteriorare a situației, a securității în regiune, așa cum a spus doamna președinte Adinaur, dar, de asemenea, și de un context preelectoral care este pur și simplu exploziv. Mai întâi, din punct de vedere al securității, Estul Congo rămâne în continuare uh, afectat de conflicte și de miliții numeroase, atât congoleze cât și străine, care în continuare acționează și instaurează teroarea în foarte multe regiuni ale acestei țări, unde, din păcate, autoritatea statului lipsește. Neutralizarea grupurilor înarmate în estul uh, Republicii Democratice Congo, cu prioritatea, cum ar fi, spre exemplu, FDLR și ADF-NALU, Neutralizarea, spuneam deci, încă nu a fost realizată, tocmai din cauza faptului că nu avem o colaborare între forțele armate ale Republicii Democratice Congo și forțele MONUSCO. De fapt, misiunea Națiunilor Unite pentru stabilizarea regiunii Est-Congo. În ianuarie 2015, Forțele armate ale Republicii Democratice Congo au lansat o operațiune militară împotriva Forțelor Democratice de Liberare ale Ruanda, fără sprijinul Brigadei de Intervenție MONUSCO, deși această brigadă timp de luni de zile a fost asociată la planificarea acestor operațiuni. Și având în vedere politica de diligență și de condiționalitate pentru respectarea drepturilor omului din partea Națiunilor Unite, MONUSCO nu poate să sprijine și să angajeze asistența în favoarea unor forțe a căror comandament a fost de fapt înmânat unor ofițeri, ofițeri care fusese acuzați de violențe și de încălcarea drepturilor omului și a dreptului umanitar. Și se pare că așa s-a întâmplat plecând de la standardele ONU. Vreau să precizez că noi, în calitate de cetățeni, sincer, n-am înțeles nimic la momentul respectiv. N-am înțeles de ce cu toți comandanții pe care Republica Democratică Congo îi are în materie de comandament militar, cum au fost aleși tocmai acei ofițeri superiori care au comandat această operațiune care de fapt aveau mâinile murdare. Deși la momentul respectiv erau doar acuze. Eu cred că ar fi fost totuși posibil să se fi rezolvat această problemă altfel, în mod pașnic, în așa fel încât aceste două grupuri să poată să des- desfășoare aceste misiuni, această acțiune pe care noi o așteptam din tot sufletul. ADF-NALU este de fapt o miliție care ține de mișcarea jihadistă al Shabab și continuă să uh, răspândească teroare în Nord Kivu. Săptămâna trecută, Brigada de Intervenție a Națiunilor Unite a fost atacată de două ori în teritoriul Beni și căști albastre au fost ucise în cadrul mandatului lor acordat de Consiliul de Securitate și anume de a proteja civili. În noaptea dinspre vineri spre sâmbătă, deci săptămâna trecută, șapte persoane au fost ucise în, cu armă albă de către membrii acestei miliții și astfel numărul de civili uciși în acest teritoriu ajunge la 300 de persoane în mai puțin de 5 luni. E vorba de niște teroriști ADF Nalu. În momentul în care am primit premiul Saharov, am evocat masacrul pe care aceste grupuri, aceste miliții ADF Nalu uh, le, le, le comit în această regiune, însă din păcate uitați, sunt din nou în prezența aici la dumneavoastră, în Parlamentul European și din nou nu pot decât să mărturisesc faptul că aceste grupuri de fapt continuă să ucidă fără niciun fel de uh, intervenție care să împiedice să facă acest lucru. Este absolut imperativ, pe de o parte, ca Uniunea Europeană să-și continue eforturile de sprijin către autoritățile Republicii Democratice Condo pentru a avea o reformă profundă a sectorului securității. Prin asta se include și armata, poliția, dar și justiția, dar și sistemul penitenciar și, pe de altă parte, este imperativ ca FARDC și MONUSCO să-și unească forțele pentru a pune capăt acestor încălcări grave ale dreptului umanitar, în așa fel încât să punem capăt acestui ciclu de violență foarte multe mijloace au fost utilizate, foarte multe resurse, foarte multe eforturi au fost făcute, însă, din păcate, în momentul în care ai o armată, o poliție care nu acționează pentru a proteja populația civilă, atunci nu poți să găsești o soluție. E nevoie de o adevărată reformă, o reformă profundă a acestor sectoare. Și credem noi că aici e vorba de un element cheie pentru a permite, într-adevăr, să avem securitate în această regiune, pentru a putea începe să vorbim despre dezvoltare. Acum, din punct de vedere electoral, Republica Democratică Congo și țările învecinate au intrat într-o perioadă electorală pentru următorii trei ani. Și există foarte multe speculații autour de consolidarea regimelor deja la putere. Însă asta, de fapt, duce la o sporire a neliniștelor în rândul populației. Și, de fapt, populația își pune foarte multe întrebări referitor la liniștea, tăcerea care există din partea autorităților și faptul că, în ciuda Constituției, anumiți președinți în continuare vrea să continue să se prezinte la alegeri și dorința conducătorilor actuali de a se menține la putere dincolo de mandatul lor riscă din nou să pună sub semnul întrebării pacea în regiune și să ducă la un nou ciclu de instabilitate. În Republica Democratică Congo, calendarul electoral este contestat și o descentralizare pripită am fi putut să facem acest lucru etalat pe o durată de 10 ani Însă acum ne dorim să facem acest lucru mai puțin de 2 ani, cu toate alegerile care sunt de fapt organizate cam în același timp. Și asta duce la anumite suspiciuni și riscuri de modificare, de schimbare a calendarului. Și, evident, există tot felul de pretexte care au fost uh, invocate, și anume că nu, din punct de vedere financiar nu s-a putut uh, organiza totul la timp. Acum, având în vedere faptul că se apropie aceste alegeri, observăm că există o sporire a violenței, de a violenței politice, există anumite încălcări ale libertăților. Și plecând de la Kinshasa și până la Bujumbura, există o represie a manifestațiilor de stradă, a celor care cer o alternanță democratică. Și bilanțul este unul foarte, foarte dureros. În fiecare zi se înregistrează decese, atât la Kinshasa cât la Bujumbura și trebuie să vă amintești ce s-a întâmplat în 1993, eveniment care a, a dus până la inflamarea Ruandei și care a dus la o situație așa precum o cunoaștem astăzi în Republica Democratică Congo. Amenințările cu care ne confruntăm, intimidările și mai ales faptul că anumiți militanți pentru drepturile omului sunt arestați. Mă gândesc, spre exemplu, militanți din sa, care în continuare se află în închisoare doar pentru că au cerut în mod pașnic să existe o alternanță democratică în țara lor. Recent, doamna Fatou Bensuda, procuror pe lângă Curtea Penală Internațională, și a împărtășit îngrijorările în ceea ce privește această escaladare a violenței care ar putea să ducă la comiterea unor crime grave care să țină de competența curții. Doamnelor și domnilor deputați, semnalele de alertă sunt deja pe roșu, însă răspunsurile întârzie. Trebuie să acționăm pentru a preîntâmpina repetarea unor noi catastrofe umanitare și pentru a evita sacrificarea unei noi generații care își dorește un viitor mai bun. Comunitatea internațională și Uniunea Europeană trebuie să încurajeze toți actorii să participe la dialog, și să extindă, să instaureze diferite spații de libertate. Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să însoțească și să sprijine alegerile care să fie libere și credibile. credibile. Instrumentul european pentru democrație și pentru drepturile omului ar putea să contribuie la eforturile făcute de societatea civilă congoleză în așa fel încât să se asigure monitorizarea, formarea, și sensibilizarea către o participare cetățenească responsabilă, tocmai pentru ca autoritățile să poată fi trase la răspundere mai mult. În Republica Democratică Congo, guvernanța reprezintă o prioritate și autoritățile țării, cu sprijinul partenerilor internaționali, trebuie să se angajeze în mod concret să îmbunătățească transparența în ceea ce privește felul în care sunt gestionate afacerile publice și să lupte împotriva corupției. Acum două săptămâni, când am primit raportul consilierilor speciali ai președintelui Republicii, care vorbeau despre deturnări de fonduri și corupție, și faptul că Republica Democratică Congo a avut o pierdere de 15 miliarde de euro anul trecut. E bine, ne putem pune întrebări. întrebări referitor la ce fel de dezvoltare putem să mai avem cu astfel de deturnări de fonduri. Lupta împotriva corupției reprezintă o bază esențială în așa fel încât noi să putem să ne lansăm pe această cale a dezvoltării în Republica Democratică Congo. Fără eforturi concrete pentru a îmbunătăți situația securității și guvernanța democratică, ajutorul pentru dezvoltare nu, putea, nu va putea nici să întărească instituțiile, nici să îmbunătățească condițiile de viață ale populației și nici nu va fi în stare să contribuie la eforturile necesare de a lupta pe, împotriva sărăciei. Acest ajutor pur și simplu va fi în beneficiul anumitor persoane și nu în beneficiul uh, populației. Doamnelor și domnilor deputați, în discursul pe care l-am pronunțat la Strasburg în momentul în care mi-a fost înmânat premiul Saharov, am insistat asupra faptului că Republica Democratică Congo are resursele atât umane cât și materiale pentru a-și asigura o dezvoltare durabilă. Țara mea a fost întotdeauna un, un actor cheie în procesul de mondializare și de evoluție în lumea modernă. Spre exemplu, cauciucul care a permis dezvoltarea industriei automobile, uraniul care a contribuit la uh, terminarea celui de-al doilea război mondial, apoi staniu, tungstenul, tantalul, minereuri care au revoluționat felul în care comunicăm. Congo este și a fost întotdeauna în centru progresului. Și Congo a răspuns mereu a, prezent la apel, în momentul în care lumea avea nevoie de această țară pentru a avea progres. Însă, din păcate, acest progres nu a fost niciodată niciunul curat și nici împărtășit. Aceste resurse care permit progresul în Europa și în restul lumii nu au dus niciodată la dezvoltarea comunităților locale, acolo unde sunt extrase aceste materii prime și nu au fost niciodată în beneficiul populației congoleze, dincolo de câțiva conducători și câțiva oameni de afaceri fără ă, moralitate. Astăzi, dumneavoastră puteți contribui la în mod clar la rescrierea unei noi istorii a Republicii Democratice Congo, care să se bazeze pe niște schimburi Uh, în care toată lumea să aibă de câștigat, doamnelor și domnilor deputați. Drepturile omului constituie nu doar una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ci și un, unul din obiectivele care, și, care stau la baza relațiilor sale externe, cu promovarea păcii, a dezvoltării, cu întărirea democrației și a statului de drept. În mod foarte modest, Lansez încă o dată apelul meu către aleșii Parlamentului European pentru a asigura mai multă coerență între politicile economice pe de o parte și respectarea drepturilor omului pe de altă parte, în așa fel încât să plasăm demnitatea umană în centrul preocupărilor economice și financiare. E vorba de o ocazie istorică ce ne va permite să rupem legătura cu acest comerț al minereurilor însângerate. Și veți avea această ocazie istorică cu ocazia viitoare, ședințe plenare a Parlamentului European la finalul acestei luni. E vorba de una dintre cauzele profunde a unor conflicte care se repetă, a unor încălcări ale drepturilor omului, a unor violențe sexuale masive, ale căror victime sunt îngrijite de prea multă vreme la spitalul din Panții adoptarea unei legislații obligatorii în ceea ce privește comerțul cu minereuri ar permite Uniunii Europene să se alinieze pe normele OCDE în materie de aprovizionare și pe, să se alinieze pe reglementările obligatorii deja adoptate în Statele Unite și în mai multe țări africane, printre care și Republica Democratică Congo. Și astfel s-ar transmite un semnal clar lumii întreprinderilor, lumii de afaceri și s-ar răspunde la dorința de transparență a cetățenilor, a consumatorilor europeni. Noi suntem îngrijorați de faptul că regulamentul propus de către Comisia Europeană nu e suficient de puternic pentru a duce la o adevărată schimbare și lasă importatorilor posibilitatea de a alege felul în care uh, își se aprovizionează cu minereuri responsabile sau nu, curate sau nu. Mecanismul pe bază voluntară instaurat de acest regulament, de fapt, nu se adresează decât la 0,0,5% din întreprinderile care utilizează sau comercializează aceste minereuri în sânul Uniunii Europene. Altfel spus, dacă la Comisia Europeană trebuia să ar fi adoptat, atunci nicio întreprindere nu ar fi, din punct de vedere juridic, obligată să verifice dacă da sau nu participă la finanțarea conflictelor din regiune sau dacă participă într-un fel sau altul la încălcările drepturilor omului din regiune. Măsurile de vigilență rezonabilă obligatorii nu vizează decât doar 20 de topitorii și rafinării din, a, pentru aceste trei minerale care sunt deci bazate în Europa. De aceea noi avem nevoie de obligații juridice, obligații legale care să se aplice tuturor întreprinderilor care ar fi susceptibile să placeze pe piața europeană minereuri de, din conflict, indiferent sub ce formă. Și nu doar un câtorva topitorii și rafinării care, de fapt, importă aceste minereuri în mod brut, sub forma lor brută. Noi vă, dorim, vă invităm să mergeți și mai departe și să întăriți mecanismele de certificare stabilite de către CIRGL, Conferința Internațională pentru Regiunea Marilor Lacuri, în așa fel încât să asigurăm o extragere durabilă a minereurilor, care să respecte de fapt și drepturile lucrătorilor. În momentul în care vedem copii care lucrează în aceste mine, în momentul în care știm că femei trebuie să părăsească aceste regiuni, tocmai pentru a nu fi exploatate în aceste mine, este foarte important ca această certificare să se poată face în mod transparent. În mod transparent, fără militari. Pentru că nu e vorba doar de anumite grupuri armate, Nu, în anumite locuri chiar militarii, soldații guvernului sunt cei care întrețin aceste, aceste mine. Deci dacă avem un sistem de certificare, acest lucru ne va permite să clarificăm toate acele zone, situații în care există o astfel de Uh, de, de, de, de, de, de mine. În așa fel încât acestea să dispară. Pentru că dacă prima verigă a lanțului de aprovizionare și a trasabilității nu este o verigă curată, atunci, în fine, produsele finite pe care noi le consumăm, le cumpărăm în fiecare zi, vor fi și ele marcate cu sângele femeilor exploatate din Congo. Și de aceea, acum, stimați deputați, a venit momentul să trecem de la cuvinte la fapte și să mobilizăm toate energiile posibile pentru a ajunge la o pace și o dezvoltare durabile în Republica Democratică Congo și în regiunea Marilor Lacuri. Vă mulțumesc pentru atenție într-o luni după amiază. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că m-ați invitat. Dr. Mukwege, you've given us a real tour d'horizon of the enormous challenges facing the DRC at the great... Vă mulțumim uh, pentru prezentarea dumneavoastră. Suntem cu toții conștienți de provocările cu care se confruntă Republica Democratică Congo și acum dăm cuvântul colegilor. Începem cu domnul Stier de la grupul PPE. Deja uh, sâmbătă, cu ocazia zilelor deschise, am discutat despre rolul femeilor pentru dezvoltare în prezența domnului Mukwege și vrem să vă mulțumim pentru toată munca pe care o faceți în regiune. Contribuția dumneavoastră este indispensabilă și prețioasă. Cred că pe bună dreptate dumneavoastră ați vorbit despre ce contează cel mai mult pentru dezvoltare, despre faptul că trebuie să avem uh, instituții de calitate, atât uh, instituțiile politice cât și cele economice. Pentru PPE, dar și pentru alte grupuri din Parlamentul European, acest uh, aspect este important pentru că am adoptat o rezoluție despre noul cadru global și unde vorbim tocmai despre aceste aspecte, deoarece chiar trebuie să ne ocupăm de uh, corupție, de uh, fluxurile de capital ilegal și noi cerem și comisiei să vină cu o comunicare pe aceste chestiuni. Dumneavoastră ați vorbit și despre uh, minereurile din zonele de conflict. Știți că Parlamentul, uh, în cadrul lucrărilor din mai multe comisii parlamentare, au introdus acest concept de certificat obligatoriu. Acum rămâne de văzut și care va fi sfera de aplicare, dar Deja există niște evoluții față de propunerea inițială a Comisiei. Dezbaterea este însă în curs de desfășurare. Până la sfârșit, va trebui să ne întrebăm cum funcționează instituțiile și cum va contribui Uniunea la buna guvernanță și la statul de drept în uh, Republica Democratică Congo. și cum vă putea promova valorile democratice. Vreau să subliniez că grupul nostru, următorul lucru, și anume că vă veți bucura de sprijinul total al grupului nostru. Am ascultat toate mesajele dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru toată munca desfășurată. Mulțumim, domnule Știer, acum doamna Silva Pereira, în numele grupului socialist. Domnul Silva Pereira. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Intervenția domnului Denis Mukwege m-a impresionat. Oratorul se întrerupe, vrea să se asigure că invitatul ascultă interpretarea. Spuneam, intervenția domnului Denis Mukwege ca întotdeauna este un discurs care ne inspiră și care ne uh, incită să luăm măsuri. Dumnealui a spus că acum uh, toate semafoarele sunt pe roșu, că uh, s-a trecut de etapa de avertizare, că situația este dramatică în uh, Conga, în regiunea Marilor Lacuri. Uh, și e aproape dificil să ne dăm seama care este cea mai urgentă dintre urgențe, care este uh, primul front unde trebuie să fim prezenți, dacă e vorba despre drepturile femeilor, despre protecția sănătății reproductive, despre uh, dreptul omului în general, despre uh, securitatea și stabilitatea politică, despre lupta împotriva corupției. În discursul dumneavoastră, ceea ce m-a impresionat este că, deși sunteți în linia întâi în lupta cu toate aceste urgențe, nu uitați să ne aduceți aminte care sunt rădăcinile problemelor, și anume că este nevoie de o intervenție structurală, numai dacă um, luăm măsuri pentru a pune capăt uh, uh, rădăcinii, sursei problemelor. Vom avea câștig de cauză și este de neașteptat din partea unui chirurg uh, care poate că are altceva de făcut uh, zi de zi decât să se ocupe de problemele majore ale țării sale. Și atunci Uniunea Europeană, așa cum s-a spus, ar trebui să aibă politici coerente, că e vorba despre politici de dezvoltare, despre politicile comerciale, și politicile uh, din domeniul drepturilor omului. Și mai înseamnă că trebuie să adoptăm niște reglementări eficiente. Aș vrea ca atare să spun că grupul nostru, cel al socialiștilor, își dorește ca acest Parlament să se arate la înălțime, la înălțimea așteptărilor pe care cetățenii le au din partea noastră și să avem acest uh, regulament adoptat care să facă certificatele de origine pentru resursele, um, um, pentru materiile prime obligatorii și să existe o, o urmărire pentru întregul lanț de aprovizionare uh, cu uh, minereuri și alte materii prime este primul pas concret pe care poate să-l facă Parlamentul European. Vreau să vă pun însă și o întrebare, știind că avem această provocare a stabilirii um, regulilor, a definirilor. Deci, întrebarea mea este cu privire la punerea în aplicare. Deci, chiar dacă vom putea să creăm un sistem de certificate de origine obligatorii, ca să facem puțină ordine în comerțul cu minereuri, care de altfel sunt sursa conflictelor și a finanțărilor în regiune, rămâne, cum spuneam, această provocare majoră și anume a punerii în aplicare a acestor reguli, mai ales într-o țară precum a dumneavoastră în care instituțiile funcționează într-un mod foarte precar. De aceea vreau să vă întreb, care uh, credeți că va fi etapa următoare? Cum vom putea uh, să garantăm punerea în aplicare a acestor noi reguli? Pentru că ar fi bine ca legea apoi să se soldeze și cu rezultate practice. Mulțumesc. Acum doamna Sargentinie din partea verzilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc din nou, domnule Mukwege, pentru că ne vizitați aici la Parlamentul European mi-a plăcut foarte mult poziția dumneavoastră despre minereurile din zonele de conflict și și mă bucur că ne dați o părere foarte clară. Spun un lucru și pentru colegi. Această sugestie cum că acum Parlamentul va adopta o legislație obligatorie nu este neapărat corect, pentru că dumneavoastră ați spus foarte clar că acum propunerea se află pe masa Comisiei INTA, dar de fapt nu vizează decât 20 de rafinării și topitării din Uniunea Europeană, pe când telefoanele mobile sau alte asemenea aparate nu sunt fabricate în Uniunea Europeană și trebuie să facem așa fel încât uh, Uh, această reglementare privind importurile să acopere și asemenea produse. Numai așa vom avea un impact pe teren. Eu am avut ocazia să vizitez mai multe um, uh, mine în nordul și sudul regiunii Kivu în urmă cu 2 ani și am văzut foarte bine cât sunt plătiți oamenii la kilogramul de minereu și cum nu se poate obține nimic dacă se face comerț uh, numai prin uh, contrabandă. În același timp, dacă se folosesc doar canalele oficiale, banii obținuți ar putea să fie și mai puțin decât uh, veniturile obținute prin contrabandă. Deci chiar avem nevoie de ajutorul unor oameni ca dumneavoastră ca să găsim echilibrul. Parlamentul trebuie să fie ghidat în următoarele săptămâni pentru că Chiar este o treabă foarte serioasă ca să putem să oprim războiul din uh, estul Republicii Congo. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Întreabă doamna președinte. N-am mai văzut alte nume. Doamna Diaz de Domnul Diaz de Gracias, señora președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu la rândul meu să mulțumesc domnului doctor pentru prezența sa încă o dată în Parlamentul nostru și pentru angajamentul său față de femeile persecutate și angajamentul său față de cei săraci din această regiune a Marelor Lacuri și în Republica Democratică Congo. În intervenția dumneavoastră m-a neliniștit faptul că v-ați referit la cadrul de securitate, la milițiile uh, prezente în regiunea de FNALU și aș vrea să vă întreb, după părerea dumneavoastră, sunteți de părere că această influență a acestor miliții s-ar putea extinde și a mișcării jihadiste al Shabab s-ar putea extinde către toată regiunea? Mai mult decât atât, ați spus că e vorba de un adevărat factor de destabilizare, faptul că realegerea anumitor persoane la președinție ar putea să fie un factor de destabilizare. Și pe 24 voi merge la Bujumbura și voi participa la monitorizarea primului proces electoral în Burundi și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră față de tocmai cea, ceea ce am spus. Deci, în ceea ce privește securitatea în această regiune. Mulțumesc. Thank you. Charles Gerens. Mulțumesc. Charles Gerens. Oui, merci. Vă mulțumesc. Am o întrebare destul de politică pentru domnul Mukwege domnul doctor Mukwege, care îi mulțumesc din nou pentru prezență. Uniunea Europeană, ca și actor în politica de dezvoltare, este următoarea, din perspectiva Bruxelului. Uniunea Europeană, precum și statele membre, trebuie să uh, lucreze într-un parteneriat și trebuie să își respecte interlocutorul oficial, care este autoritatea centrală din țara uh, cu uh, care cooperează. Credeți că există niște limite pe care le impun autoritățile din Congo uh, față de acțiunile pe care ar putea și ar dori să le întreprindă Uniunea Europeană în Congo? Chestiune suplimentară. Atunci când actorii instituționali, precum Uniunea Europeană sau statele membre, nu sunt acceptați, uh, atunci ce rol ar putea să joace ONG-urile ca să înlocuiască actorii instituționali. Mr. Venta. Mr. Venta was the... Mulțumesc, domnul Venta, care a fost uh, raportorul nostru pentru aviz uh, în ce privește minereurile din zonele de conflict. Śledzę pana doktora wystąpienia przed otrzymaniem nawet nagrody i oczywiście jestem pod wrażeniem. Mulțumesc. Domnule doctor Mukwege, urmăresc cu atenție intervențiile dumneavoastră și așa cum s-a spus, am fost uh, raportor din partea Parlamentului European și încercăm să găsim uh, soluții care ar putea fi satisfăcătoare și pentru dumneavoastră, pentru că nu e așa, reprezentația țara dumneavoastră aici. Vorbim uh, tot timpul despre certificări obligatorii sau voluntare. Credeți că e nevoie de pași suplimentari pentru a asigura stabilitate politică în Congo? Pentru că, desigur, este un factor important în lupta cu acest fenomen a mineralelor din zonele de conflict și va fi și foarte util pentru asistență pentru dezvoltare. Mulțumesc foarte mult! Doamna Besera gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului dr. Mukwege pentru prezența sa. E adevărată șansa să vă salutăm și să vă felicităm pentru angajamentul dumneavoastră, pentru că avem nevoie de astfel de persoane ca și dumneavoastră pentru a putea apăra pe cei săraci. Și de aceea v-am și înmânat premiul Saharov. Și vreau să mă refer la importanța deciziilor și angajamentului pe care trebuie să le avem noi în momentul de față referitor la certificarea acestor minereuri din zone de conflict și intervenții intervenția Parlamentului European în momentul în care se va ajunge la o poziție clară, faptul că e nevoie de obligativitate și pentru a ști exact ce anume este cu adevărat util. E clar că trebuie să ținem seama de întregul lanț de aprovizionare, de fiecare verigă în momentul în care dorim să garantăm faptul că această aprovizionare va avea un impact pozitiv asupra regiunii. Și aș vrea să știu, după părerea noastră, ce pași finali putem face noi acum în cadrul acesta atât al negocierilor tratatului de liber schimb cu uh, uh, Statele Unite și anume TTIP. E clar că Statele Unite au o reglementare mai exigentă din uh, punct de vedere al minereurilor și aș dori să știu ce alt cadru de negociere paralel ar putea fi utilizat pentru a ajunge la un rezultat echilibrat, pentru ca noi, ca și Uniunea Europeană, să avem anumite exigențe, cel puțin uh, aceleași cu cele ale Statelor Unite. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu mai uh, văd pe nimeni altcineva să dorească să intervine. Întreb Comisia sau Serviciul de Acțiune Externă dacă doresc să intervină sau nu din partea DigiTrade, doamna, doamna Sinia Rață. Nu știu dacă doriți să interveniți sau nu, pur și simplu mi-au fost comunicate numele dumneavoastră. În orice caz, noi să discutăm acum uh, legislația cu privire la mineralele din zonele de conflict. O vom face săptămâna viitoare în plen. Din partea Direcției Generale pentru Drepturile Omului am un nume, doamnă Tison. Văd că nici din partea dânsei nu sunt întrebări, însă am eu o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Mucveghe. Atunci când am fost în Congo să vizitez spitalul dumneavoastră și asta spun colegilor. E un privilegiu să vizitezi acest spital unde se tratează nu doar copii și femei care au fost victime ale violenței. Este adevărată oază pentru pace și speranță în acea zonă. Deci acest spital reprezintă posibilitatea unui alt fel de Congo. Au uh, posibilitatea să spună adevărul acolo să spună ce li s-a întâmplat. Și pornind de la acest lucru să-și găsească sau să-și crească un viitor. În momentul de față, DG Eco finanțează tratamentul acestor femei și copii care au fost obiectul, au făcut obiectul violențelor. Însă, sigur, și bugetul nostru este sub presiune și noi ne-am luptat pentru stabilizarea bugetului acestei direcții generale. Cred că ar fi bine să încercați să obțineți o finanțare pe termen mai lung din partea DG uh, DEFCO, deci uh, Direcția Generală pentru Dezvoltare, pentru că ea se acordă pe mai mulți ani, spre deosebire de DG ECO, unde se acordă uh, doar pe un an. Și am să vorbesc și cu comisarul Nimic în acest uh, sens. În orice caz și comisia noastră va putea analiza lucrurile pentru că noi răspundem atât de finanțările efectuate de DEFCO cât și de ECO. În orice caz, uh, nu ne putem permite ca acest proiect să nu mai beneficieze de finanțare. Așadar, domnule doctor, foarte multe întrebări, multe teme, am să vă dau din nou cuvânt. Merci, Madame la Présidente. Euh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca să răspund la toate aceste întrebări, poate că ar fi mai bine să încep cu întrebarea care mi se pare cea mai importantă. Și anume că un chirurg nu ar trebui să se ocupe de asemenea aspecte. Da, aveți dreptate. Însă, demersul pe care l-am făcut este motivat de ceea ce trăiesc eu zi de zi. Când am început să îngrijim uh, victimele violențelor sexuale în urmă cu 15 ani, am făcut acest lucru în calitatea mea de chirurg. Lucram și câte 22 de ore pe zi. Era o muncă fizică, muncă de chirurg și credeam în rezultate pentru că vedeam rezultatele cu ochii. Însă când aceeași pacientă pe care ați operat-o vine și a doua oară, nu mai știți ce să-i spuneți. Dacă prima oară poți să-i spui, da, vi s-a întâmplat, o să facem tot ce putem ca să vă ajutăm, o operați și reușiți să reparați ce a fost distrus, când această pacientă vine pentru a doua oară, și din nou complet distrusă, nu mai pot să-i spui nimic acestei persoane. Ea vă spune că nu mai vrea să părăsească spitalul până când nu există o soluție. Până în ziua în care primesc pentru prima oară copilul care s-a născut în urma violului. Mama fusese violată, a născut la spital, am făcut toate tratamentele care se impuneau, inclusiv uh, îngrijiri uh, psihologice, dar acum revine cu copilul care s-a născut în urma violului și care la rândul său a fost violat. Și atunci mi-am dat seama că mă aflu într-o situație de urgență. Și când ești într-o situație de urgență, te ocupi de ce este cel mai urgent, dar de fapt nu reușești să rezolvi cauza. Atunci am plecat din locul operator și am pornit pe drumul privegiei până la Bruxelles, ca să spun că putem să folosim banii destinați dezvoltării altfel decât sunt folosiți în prezent, pentru că avem nevoie pentru această urgență, care riscă să rămână urgență pe termen lung. Primim ajutorul Uniunii Europene de la Direcția Generală ECO. De 10 ani de zile primim acest ajutor și tot finanțăm o situație de urgență. Acum, acest ajutor este mai mic, însă numărul victimelor nu a scăzut. Și nu putem să continuăm să primim bani pentru această situație așa zis de urgență. Trebuie să luăm alte măsuri. Astăzi, la spital, așa cum a spus la președinte, suntem confruntați cu această diminuare a bugetului și acum trebuie să alegem pe cine să uh, îngrijim și pe plan etic este foarte greu. Vă vin două paciente, ambele care au o problemă de fistulă, care suferă de uh, incontinență și au nevoie de o operație pentru a uh, repara aparatul urinar. Și dacă o întrebați din ce cauză are această fistulă, păi dacă răspunde că este în urma unui viol, acceptați să îngrijiți și dacă este în urma unei uh, uh, nașteri care s-a petrecut uh, în condiții inacceptabile, atunci ce faci? Nu te ocupi de ea? Ceea ce mie mi se pare anormal, pentru că aceste femei au și ele uh, nevoie de îngrijiri obstetrice. Deci, nu e vina ei că nu a putut să nască în condiții normale. A avut aceeași problemă, dar în alte circunstanțe și atunci ce îi spuneți? Nu puteți să fiți îngrijit aici? din cauza că nu corespundeți uh, condițiilor din proiect, un medic nu poate să facă asemenea alegeri. Sunt două femei care suferă de același lucru și uh, care riscă să uh, nu fie tratate la fel. De aceea, când discutăm despre dezvoltare, noi vrem să vedem cum putem să includem și îngrijirea acestor femei fără să existe vreo formă de discriminare și se luptau împotriva acestei patologii pentru ca ea să nu se mai uh, repete. Oricum ar fi imposibil fără ajutorul Uniunii Europene. Cred că a doua întrebare care mi-a fost pusă este referitor la sursa problemei. Noi ne-am dat seama că toate violențele perpetrate au loc în zonele de conflict. Deci, dacă nu dați un răspuns care să pună capăt conflictului, vom fi tot timpul confruntați cu aceleași uh, um, consecințe. De unde și nevoia de reformă în domeniul securității. Această reformă este capitală. Dacă nu o faceți în profunzime, vom avea mereu aceleași probleme. Astăzi ne dăm seama că în zonele de conflict în care s-au făcut acorduri de pace, nu s-a ținut cont de faptul că grupurile înarmate apucaseră să recruteze copiii, să să le facă o spărare pe creier și să-i motiveze să meargă la rândul lor să facă rău în altă parte. Acești copii, poate că au fost uh, demobilizați, nu mai au arme, dar uh, mentalitatea lor a rămas neschimbată. Nu putem să ne ascundem după dege, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Avem nevoie de o reformă care să țină cont de trecutul oamenilor, mai ales atunci când îi recrutezi în armata legală sau în poliția legală, pentru că ei trebuie să știe să protejeze populația civilă. Trebuie să facem o analiză a cauzelor. A cauzelor. Minereurile nu sunt unica cauza acestor conflicte din Republica Democratică Congo, însă exploatarea minereurilor permite alimentarea acestor conflicte, întreținerea lor, pentru că armele sunt costisitoare, munițiile la fel, și pentru a uh, finanța aceste uh, miliții se iau bani din vânzarea minereurilor. Dacă astăzi deputații europeni, pentru că nu e o chestie, nu, nu ține de un anumit grup politic, ci de solidaritatea întregului Parlament, de uh, faptul că suntem cu toții umaniști. Deci dacă toate grupurile înțeleg cât de importantă este această tema a controlării lanțului de aprovizionare, începând cu emiterea unui certificat. Dacă am avea un asemenea sistem de emitere de certificate, am ști cine exploatează, în ce condiții, cu cine. Și aici vorbesc și de copii și de femei. Există uh, oameni care lucrează ca niște sclavi în aceste mine. În în fiecare zi trebuie să uh, um, extrag o anumită cantitate și dacă nu reușesc să-și îndeplinească um, norma, sunt amenințați. Ne-am întors cu 200 de ani în urmă, ca pe vremea sclavilor. Sunt oameni care sunt obligați să um, coboare în mine pentru că după aceea sunteți uh, așteptați ca să se vadă ce ați reușit să uh, um, dezgropați sau nu. Deci există mai multe mijloace care pot să fie folosite și chiar și societatea civilă poate să ne ajute să lămurim situația. Am avut uh, o întâlnire cu uh, reprezentanții societății civile din uh, uh um, Șabunda, cu, unde sunt mine de cupru și am văzut cum ei ajută pe oamenii care lucrează în aceste mine și încearcă să-i sensibilizeze să nu mai polueze uh, râurile, pentru că râurile sunt poluate din cauza acestei uh, uh, mine de cupru și sunt convins că peste câțiva ani oamenii din aceste sate o să sufere de insuficiență renală din cauza poluării mediului. La fel și cu extracțiile de aur. Din păcate, aceste activități continuă și nimeni nu poate să controleze nimic, nu se știe în ce condiții se, fa- se face extracția de aur de aici și știu că dacă ar exista o, un certificat emis de la origine, atunci uh, întreprinderile locale ar putea să desfășoare activitatea în mod legal, respectând drepturile fundamentale, mai ales uh, libertatea de a alege munca pe care vrei să o faci, ca să nu fie muncă forțată. Și atunci am putea să știm că aceste minereuri sunt uh, uh curate, de origine legală. Și când vorbesc despre lanțul de aprovizionare, mă refer și la cerere și la ofertă. Și eu unul nu înțeleg de ce sunteți împotriva transparenței acestui lanț de aprovizionare, pentru că minereul ar pleca exact din aceleași locuri și ar ajunge uh, în uh, telefoanele de care avem cu toții nevoie, însă nu o să se schimbe mare lucru pentru că cele o să fie mereu acolo și oferta la fel. Însă, totul se va desfășura în condiții care să nu ne dea mustră de conștiință. Quand je vois mon laptop, ah, la question à laquelle je pense, c'est euh, quand j'ai visité moi ces mines, je ne pouvais eu am avut ocazia să vizitez aceste mine, însă n-am avut curajul să, să stau și să mă uit la copiii care lucrau acolo, așa că eu cred că a venit momentul să controlăm acest lanț de aprovizionare, în așa fel încât să ne asigurăm cu toții că aceste minereuri sunt curate. Noi putem schimba acest lucru. Ori în momentul de față, ceea ce facem este să facem în așa fel încât aceste, <laughs> uh, acești criminali să continue să câștige. Să câștige uh, chiar foarte mulți bani. Însă situația pe piață nu se va schimba. Milițiile din regiune sunt foarte importante pentru că în momentul în care uh, noi am făcut un studiu, am făcut un studiu pentru a încerca să știm exact de unde vin femeile care ajung până la urmă la spitalul Panzi. Și ce am constatat? Am constatat că aceste femei veneau tocmai din acele regiuni unde există o, o, o, o concentrare, un număr mare de astfel de mine. Deci, milițiile se luptă între ele pentru a controla aceste teritorii. Însă, din păcate, nu doar milițiile le controlează, ci și soldații, soldații guvernamentali care controlează aceste mine. Și deci nu putem să separăm aceste două probleme. Congo e un teritoriu foarte vast și întrebarea este de ce în estul țării? De ce doar în estul țării? De când s-au semnat acordurile de pace, doar acolo există o fâșie unde sunt aceste minereuri și e singura regiune în care conflictul continuă, persistă și în sudul uh, provinciei estice. Eu cred că a venit momentul uh, să înțelegem că aceste minereuri au o influență asupra întregii situații care există în regiune. Apoi, în ceea ce privește securitatea și în ceea ce privește alegerile, eu cred că grija noastră cea mai mare astăzi este următoarea și anume să obținem o alternanță democratică în Republica Congo, pentru că nu ne putem uh, nu putem să comparăm decât două situații pe care le putem uh, cunoaște. Vezi, știm ce se întâmplă astăzi în Republica Democratică Congo, știm care este corupția, care este proasta guvernanță, știm că sunt foarte multe locuri în care nu există autoritatea statului. Nu avem stat de drept și deci în aceste condiții e clar că viitorul nu poate fi unul uh, înfloritor. Și mi s-a mai pus întrebarea. Da, e vorba de o, o situație care îngrijorează pe foarte multă lume, nu numai aici în Europa. Și în momentul în care cei care locuiesc în aceste regiuni ar putea avea posibilitatea să lucreze, să-și câștige un salariu și să rămână la ei acasă, atunci nu și-ar mai asuma niște riscuri pentru a veni și pentru a încerca să emigreze ilegal și să moară în Marea Mediterană. Problema e că tineretul nostru nu mai are niciun fel de speranță. Tineretul și-a pierdut orice formă de speranță. Uh, șomajul este, este imens. E, e absolut anormal să întrebe pe cineva unde lucrezi în Republica Democratică Congo. Îl întreb mai degrabă, a avut vreodată ocazia să lucrezi undeva? De aceea, uitați-vă, e vorba de un tineret care are nevoie de anumite răspunsuri și unul dintre răspunsuri ar fi să le oferim posibilitatea acestor tineri, dacă doresc să lucreze în mină, să exploateze aceste minereuri, să aibă și ceva de câștigat de pe urma muncilor. Am făcut niște studii în uh, acele locuri uh, unde există oameni în care trăiesc cu 26 de dolari pentru o întreagă familie pe lună. E clar că în astfel de condiții tinerii pleacă în Africa de Sud sau pe diferite alte destinații. De aceea, eu cred că astăzi nu putem găsi o soluție dacă nu avem și niște dibile și care să permită, într-adevăr, populației să se exprime. Și Uniunea Europeană, în acest sens, ne poate ajuta, poate ajuta societatea civilă, în așa fel încât să sensibilizăm populația, să o conștientizăm, să fim în măsură să oferim femeilor care deja fac multe pentru societățile noastre, să le oferim o șansă. Însă, din păcate, femeile care sunt active în mișcările asociative nu mai rămân în aceste mișcări, pentru că sunt convinse că politica e ceva murdar și nu doresc să se lanseze și abandonează. De aceea e nevoie de Uh, sprijin. Ele fac o muncă admirabilă la nivel de asociații, însă noi suntem convinși că Uniunea Europeană ne poate ajuta în așa fel încât un număr cât mai mare de femei să fie în măsură să participe la acțiunea politică, la latura politică, dimensiunea politică a țării noastre. Și doar asta va duce cu adevărat la, adevărat la o diferență notabilă, pentru că în momentul în care vedem munca depusă de femei în asociațiile asocia- în asociații și în diferite entități asociative, e clar că e o muncă de calitate care poate avea un impact pozitiv. Deja în lupta împotriva corupției, cred eu, că ar fi foarte util să ne ajutați și să sprijinim un număr cât mai mare de femei care să își asume niște poziții politice în așa fel încât țara noastră să iasă din această situație de impas, să scape de acest flagel al corupției care subminează orice capacitate de dezvoltare. Cred că am răspuns la toate întrebările ce mi-au fost adresate. Da, cred că ați reușit și ne-ați um, creat o perspectivă mult mai clară asupra enormităților cu care vă confruntați. Dar înainte să închei reuniunea, am să-i dau cuvântul lui Michel. Câteva minute au mai rămas. Evident. Da, mulțumesc foarte pe scurt, pentru că nu pot decât să sprijin cele spuse de domnul doctor. Intervenția sa este una extrem de potrivită Uh, nu s-a spus acest lucru, însă e clar că suntem cu toții într-o situație de consens destul de larg și anume ne dorim un control obligatoriu la nivelul minereurilor de, din zone de conflict. Unii vor să meargă și mai departe. Eu cred, ca și domnul doctor, că dacă vrem să avem un control și dacă vrem să impunem anumite obligații, trebuie să facem acest lucru, însă trebuie să-l facem pe întregul circuit al minereurilor, până la final, chiar și din motive economice, pentru că dacă nu-l facem până la capăt, e clar că anumite întreprinderi vor găsi anumite chichițe care le vor permite să scape de aceste obligații. Și de aceea, cred eu, că astăzi e atât de greu să convingem, chiar și în grupul meu politic, să convingem anumiți parlamentari, anumiți deputați, anumiți, anumiți membri ai grupurilor noastre politice respective, referitor la cât de important ar fi să avem un control pe întreg lanțul, pe tot parcursul minereurilor, până la produsul finit. Asta ar obliga, evident, pe cei care procesează aceste minereuri să respecte aceste obligații referitor la uh, proveniența minereurilor, în așa fel încât și produsul finit să fie unul curat. E foarte important acest lucru. Iar cei care merg deseori în Africa și cunosc problema, continentul, problema Africii, uh, eu cred că știu acest lucru destul de bine pentru că am mers de multe ori acolo, eu cred că e vorba de un aspect fundamental pentru a evita finanțarea acestor conflicte în mod indirect, cu efecte colaterale absolut catastrofale. Și domnul doctor este, ca să zic așa, un adevărat vindecător la toate nivelurile. Dr. McQuaig. Mulțumesc lui Michel. Am ascultat, domnule Mocveve. Avem principiul coerenței în uh, domeniul dezvoltării și trebuie să ne asigurăm că toate politicile noastre care să se armonizeze și nu vrem ca și vrem ca și alte comisii care um, au competențe adiacente să voteze în așa fel încât uh, dezvoltarea să poată fi posibilă. Votul nostru va fi săptămâna viitoare. Pe de altă parte, ați explicat foarte elocvent problema finanțării Spitalului Panzi, așa cum ați explicat și mie pe ocazia vizitei. În orice caz, mă uit spre comisie și, um, și cu celelalte grupuri uh, vom încerca să elaborăm o rezoluție în acest uh, sens. Că într-un se poate ca un doctor să aleagă pacientul pe care îl tratează. Este un lucru inacceptabil să, fie, să trebuiască să aleagă, de fapt. Fiind uh, președinte acestei comisii, sunt și copreședinte împreună cu domnul Brock într-un misiunea de observare și susținere democratică și am ascultat cu mare atenție ceea ce spuneați uh, Uh, vis-a-vis -vis de susținerea necesară din partea UE pentru Republica Democrată Congo în perspectiva uh, alegerilor de anul viitor pentru a avea un uh, proces pașnic și alegeri libere și nu în anii 90. Și de asemenea, sigur va fi nevoie să analizăm cu atenție și procesul electoral. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. Ne-ați dat de gândit și în ceea ce privește propria noastră responsabilitate. Pentru că uneori poate avem senzația în comisia asta că ne îndepărtăm de miezul problemei și discutăm aspecte tehnice. Dar uh, ceea ce face dumneavoastră are un impact clar asupra oamenilor din teren. Ne-ați arătat acest lucru și mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici astăzi. And um, before closing the meeting, just remind Înainte să închei reuniunea, vreau să vă reamintesc că în această seară vor fi prezentate o serie întreagă de filme de unitatea uh, Saharov. Unul dintre ele se referă la Uh, Congo, va participa și domnul Mukwege. Este vorba de educația în Republica Democratică Congo. Deci cei dintre dumneavoastră care doresc, ni se pot alătura la parlamentarium. Și mulțumesc tuturor pentru prezență.